kann ja wirklich nicht fragen. Okay, wir haben diesen Bericht. Avem acest raport care a fost amânat odată pentru că între raportori încă mai era nevoie de discuții. <clears throat> Raportora, raportoarea din umbră de la Liberali nu a depus niciun amendament. Acum din nou e pe Twitter. Poate doriți să ne, ascultați, să ne ascultați totuși când vorbim cu dumneavoastră. Vă rog frumos să fiți atentă și nu să stați pe Twitter. Ne aflăm în următoarea situație. Trebuie să votăm asupra unui raport care a fost deja odată amânat pentru că existau păreri diferite. Astăzi indiferent de orice termen limită. Avem un vot așa, în minoritate pe care trebuie să-l acceptăm, fie că ne convine, fie că nu. Trebuie să spun că în 23 de ani de muncă nu mi s-a mai întâmplat așa ceva. E o situație total necinstită. Doamna raportor din partea liberalilor nu a făcut niciun amendament la text, nu a nu se implica deloc în munca de pregătire, a venit cu o zi înainte de vot, care deja fusese amânat cu un vot în minoritate. gegenüber E necinstit față de colegi, e necinstit față de noi toți. Munca se face aici, în timpul discuțiilor, însă ei nu a depus niciun amendament. Mie așa ceva nu mi s-a mai întâmplat niciodată și mie mi se pare foarte necinstit față de colegi. Din păcate, sunt obligată să accept această situație pentru că se încadrează în statut. Cu toții putem spune că da, e necinstit, însă nu ajungem nicăieri. Însă îmi doresc ca în procesul verbal să apară acest lucru, că vorbim despre un comportament necinstit față de întreaga noastră comisie, indiferent de conținut. Așa ceva nu se face. Încă o dată. De 37 de ani sunt europarlamentar și nu am mai trecut niciodată printr-o asemenea situație. Vă rog să notați acest fapt în procesul verbal. Și cu acestea am ajuns în punctul votării. Silvia, mai poți să ne spui câte ceva, însă nu avem ce să schimbăm. Te rog, ai cuvântul. Grazie, Presidente. Credo che Mulțumesc, doamnă președinte. Ați fost foarte fermă și vă mulțumesc pentru acest fapt. Da, într-adevăr, vorbim despre fair play între colegii care fac parte din această comisie. Trebuie să spun că mă surprinde această cerere primită aseară la opt și jumătate. Până la acea oră nu primisem niciun fel de amendament din partea raportorilor de la ALDE. Și am muncit asupra amendamentelor înmânate de colega Hirsch. E vorba de un raport care are o temă sensibilă și care conține foarte multe amendamente de compromis. Cam atât vreau să spun, nu am de adăugat nimic de spus, nu mai am nimic de spus la cele deja menționate de dumneavoastră. Țin să le mulțumesc tuturor acelora care au muncit alături de mine, mulțumesc secretariatului pentru sprijinul acordat lui Stefanie. E o chestiune sensibilă, vorbim aici despre protecția copiilor și vorbim de promovarea lor în participarea activă în lumea digitală. Protecția demnității intervine și ea aici. E vorba de posibilitatea de a avea acces la un internet mai sigur. Cred că am făcut bine ceea ce ne doream. Mulțumim, spune doamna președinte. Trecem acum la vot. Începem votul. 65. Cine e pentru? On n'a pas la discussion, on, a, on est dans le votes, monsieur. Nu discutăm, ne aflăm la vot acum. Domnule, nu vă cunosc, dar acum votăm. Eu am cuvântul. Vous vous êtes député comme moi et vous êtes dans la commission culture. Dacă sunteți membru al acestei comisii, atunci vă rog altă dată să veniți la timp. Acum eu am cuvântul și votul a început. Amendamentul 65. Cine pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 1. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 73. Pentru, împotrivă, încă o dată, 73. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 72. Nu. 75 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 76 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 77 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 78 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. S-a deschis votul la 78. Vot is closed. S-a închis votul. 13 la 14 se adoptă. 70 pentru, împotrivă, abțineri. Nu mă scuzați. Acesta devine caduc. Trecem la compromisul 2. Hmm? Gehen wir zu Kompromiss 2 oder nicht? Yes. Yeah. Trecem la compromisul 2 sau nu? Da. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la 83. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 84. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 85. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 88. Pentru, împotrivă, Abțineri. Verificăm. Verificăm la 88. S-a deschis votul. S-a închis votul. 16 voturi pentru, 12 împotrivă, se adoptă. 89 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm și aici, la 89 s-a deschis votul. S-a închis votul. 13 la 15 se respinge. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem la 96 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem la 97 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 98 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 101 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 99 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 100 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 102 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. La 102 s-a deschis votul. S-a închis votul. 15 la 13 se respinge, 103 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 104 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 106 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 110 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 112 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 113 pentru, 116, da, spune doamna președinte, 116. 116 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 117 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 118 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 119 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 120 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 100... 121 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 122 pentru,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 153 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 154 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 155 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 156 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 157 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Verificăm la 157, s-a deschis votul. S-a închis votul. 15 la 13 se adoptă. 158 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 160 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 161 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 162 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 163 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 164 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm, s-a deschis votul. La 164 s-a închis votul. 17 la 10 se adoptă. 165 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 166-167 pentru, împotrivă,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 174 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 173 pentru, nu mă scuzați, 176 Fontana pentru, împotrivă, abțineri, verificăm, la 176 s-a deschis votul. S-a închis votul. 17 la 11 se adoptă, 177 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 178 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 179 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 180 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 181 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 182 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 7 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 9 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 8 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 10 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 11 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm, s-a deschis votul la 11. 10 la 16 se respinge. 12 pentru împotrivă se abține. 13 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 14 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 15 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 17 pentru împotrivă abțineri se respinge. 19 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 18 pentru 20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 Vot pe părți la 29. Prima parte pentru, împotriva abțineri se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă abțineri se adoptă. 30. Pentru, împotrivă abțineri se respinge. Compromisul 37. Pentru, împotrivă abțineri se adoptă. 37. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 38. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 42. Pentru, nu, 43, îmi cer scuze, spune doamna președinte. 43 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 44 pentru, împotriva abțineri, se respinge. Compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 50. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 52. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 51. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 53. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge.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 împotrivă, abțineri, se respinge. 4. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 5. Pentru, se adoptă. Trecem la libe 1. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Libe 2. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Libe 3. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Libe 4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 Grazie a tutti, grazie al Presidente. Mulțumesc tuturor. Trecem acum la următorul raport. Unde este, spune doamna președinte, Trecem acum la punctul 8 de pe ordinea de zi. Raportul domnului Boris și anume implementarea directivei privind audiovizualul. Domnule Boris, aveți uh, cuvântul pentru a vă prezenta ideile. Dziękuję bardzo. Szanowne panie, szanowni panowie, członkowie komisji. Mulțumesc pentru faptul că mi-ați acordat cuvântul. Dragi colegi, doamnelor și domnilor, este primul schimb de opinii cu privire la implementarea directivei privind serviciile media autovizuale. Este unul din cele mai importante acte legislative pe la care a lucrat comisia noastră în ultimii ani. Aș dori să vă reamintesc că ultima revizuire a directivei s-a făcut între 2005 și 2007. Și ce s-a întâmplat a fost ca toate serviciile audio-vizuale să convergă de atunci. Acum s-au creat o un număr și mai mare de platforme. Acum, uh, scopul acestei directive a fost de a introduce servicii liniare. De ce dorim să dezbatem acest raport? Articolul 33 face posibilă evaluarea implementării directivei. Din păcate, acest raport a fost uh, amânat cu o jumătate de an, pentru că nu toate statele membre au fost în măsură să implementeze directiva. Per ansamblu, doar 23 de state membre au putut face acest lucru, alte patru state membre sunt în curs de implementare, însă se constată anumite probleme în Belgia și în Polonia atunci când este vorba de implementarea acesteia. Sunt în curs negocieri și cu Comisia Europeană și <clears throat> sperăm că se vor finaliza rapid. Cred că avem un instrument foarte important prin acest uh, articol, pentru că directiva se concentrează spre un număr de două obiective. Implementarea reglementărilor privind Uh, protejarea ale przede wszystkim to, co jest bardzo istotne. Deci, accesul uh, la informație. Și mai e ceva care este foarte important din punctul nostru de vedere. Valorile europene conținute în uh, lucrările autovizuale. A doua parte a raportului meu se concentrează asupra noilor aspecte ale serviciilor neliniare um, din audiovizual, în contextul televiziunilor hibride și a provocărilor lumii actuale. Nu este vorba doar de serviciile non-liniare, ci și de alte servicii care se leagă de acces sau uh, conținuturi la cerere on demand. Noi, de fapt, am vrut să venim cu o evaluare pozitivă a implementării. Cred că această directivă introduce un fel de revoluție astfel încât în Uniunea Europeană să putem poate exista o liberă circulație a conținutului audiovizual. Se poate spune astăzi că companiile mass media au libertatea necesară și nu trebuie să obțină licență pentru transmiterea conținuturilor audiovizuale. Așadar, libera circulație Ă, în mass media chiar funcționează. Permiteți-mi să mă refer și la implementarea anumitor prevederi în ceea ce privește protecția copiilor. În primul rând, aș dori să subliniez anumite concluzii la, pe care Comisia ni le-a prezentat. Libertatea și pluralitatea mass media au fost menținute. Aceasta se desprinde ca și concluzie fundamentală. Permiteți-mi să mai adaug că atunci când este vorba de a oferi protecție împotriva mesajelor de ură care vizează religia, uh, sexul, aici directiva funcționează foarte bine sub acest aspect. într-o jurisdicție franceză a apărut un incident când uh, un um, operator de acolo a transmis anumite conținuturi antisemite și pe Eutelsat acest uh, operator a fost apoi eliminat. Iată, deci, uh, ce succes a avut uh, directiva și cât de bine funcționează. Iată de ce, în concluzie, aș dori să spun că directiva chiar funcționează când este vorba despre protecția tinerilor, în ceea ce privește conținuturile periculoase. Haideți acum să discutăm problema accesului la conținuturi audiovizuale. Aici am constatat o îmbunătățire pentru persoanele cu diferite tipuri de disabilități, cei cu probleme de vedere sau cu probleme de auz, sunt acum într-o postură mult mai bună pentru a avea acces la diferite conținuturi audiovizuale și în acest sens directiva a funcționat foarte bine. Directiva oferă de asemenea și anumite drepturi atunci când e vorba de accesul la anumite conținuturi. Există, de pildă, anumite conținuturi importante din punct de vedere social, care sunt foarte importante pentru anumite țări, de pildă evenimente sportive. În Belgia și în Regatul Unit s-a decis ca companiile de difuzare a meciurilor UEFA și FIFA să fie accesibile pentru toată lumea. Acest lucru a fost înscris în grila disponibilă tuturor. pentru că este vorba de un conținut foarte dorit de eh, cetățeni. Așadar, aceste aspecte ale vieții sociale au fost considerate foarte importante și uh, au fost uh, puse la dispoziția tuturor uh, spectatorilor. Așadar, din această perspectivă, uh, directiva funcționează bine. M Aș mai referi și la aspectul uh, Uh, egalității culturale. Directiva prevede niște limite minime în ceea ce privește difuzarea de programe în Europa. Mai permiteți-mi să adaug că, în scopul promovării conținuturilor culturale, directiva funcționează foarte bine, cel puțin din această perspectivă companiile de difuzare, trebuie să aloce o, un anume procentaj de uh, lucrări europene care trebuie difuzate de diferitele rețele mass media. Se monitorizează așadar și difuzarea lucrărilor europene și sunt difuzate undeva la circa 62%, iar uh, companiile independente se cifrează undeva la 35%. Directiva ne-a oferit un instrument pentru a introduce cota minimă pentru lucrări europene și pentru difuzarea de programe europene. Cred că aceste procentaje sunt rezonabile. Ce concluzie se desprinde? Am fost în măsură să protejăm piața europeană pentru conținuturi și lucrări europene. Un alt aspect la care aș dori să mă refer se referă la spoturi comerciale de diferite tipuri. Directiva definește clar aceste lucruri și știm cât de dificilă este protejarea consumatorilor împotriva unei anumite tendințe în televiziune, unde se le folosesc reclamele la scară largă. Observăm cu toții acest lucru atunci când ne uităm la un film, unde există atât de multe întreruperi pentru spoturi comerciale. Principiul introdus a fost acela de a limita uh, spoturile comerciale la 12 minute în cursul a 60 de minute. Dar, din păcate, majoritatea statelor membre, aceste limite au fost încălcate. Televiziunea, de fapt, tinde să continue să încalce aceste limite în ceea ce privește timpii pentru spoturi comerciale alocați. Protecția uh, spectatorilor împotriva acestui abuz încă ar trebui să se aplice, dar, repet, această limită de 12 minute a fost foarte des încălcată și de multe companii. Piața uh, reclamelor Piața de advertising este foarte mare și folosește diferite metode pentru a depăși acești timpi uh, de emisie. Permiteți-mi acum să mă refer la aspectul calității. Avem uh, instrumente în cadrul directivei pentru protejarea copiilor împotriva reclamelor excesive mai există și un instrument prin intermediul căruia putem monitoriza acest lucru, de pildă reclamele pentru alcool, care sunt uh, foarte rare. Se cifrează undeva între 0,8 și 3% din total. Dar mai există și un segment întreg în directivă care vizează protecția împotriva anumitor tipuri de spoturi comerciale care sunt deosebit de nocive pentru copii. Statele membre au introdus programe chiar mai restrictive. În cinci state membre, de pildă, este interzisă difuzarea de spoturi comerciale în timpul emisiunilor pentru copii. Iată, deci, că pe ansamblu pot spune că directiva protejează în mod eficient copiii împotriva unor conținuturi nedezirabile. Pentru că copiii sunt cei mai ușor influențabili de către reclame. Și cred că în acest uh, sens uh, reclama chiar și-a îndeplinit scopul. Și modalitățile de a proteja copiii împotriva reclamelor au fost uh, bine utilizate. Aș mai menționa ceva, un element uh, sensibil. Și anume punctul de vedere al spectatorului, Welt, așa am spune în germană. E vorba de utilizarea stereotipelor în ceea ce privește genul persoanelor sau naționalitatea și care se regăsesc în 20 până la 30% din spoturile comerciale. Pentru că, sigur, reclamele se bazează pe stereotipuri pentru că astfel ajungi mai bine la consumator. Aici, directiva ar putea avea rolul unui polițist care să ne readucă aminte ce anume e legal și ce nu și ce ar trebui să facem și ce nu. Eu cred că ar trebui să continuăm să monitorizăm aceste lucruri pentru că stereotip Mărfurile în spoturile comerciale sunt utilizate foarte frecvent. Cred că directiva își îndeplinește scopul de protecție, ceea ce nu înseamnă însă că ar trebui să ne oprim din monitorizarea implementării. Autoreglementarea reprezintă alt aspect important al acestei directive. Există multe forme de a proteja spectatorii, telespectatorii, în special pe cei tineri, împotriva reclamelor care conțin anumite conținuturi, ca de pildă produse cu un procent ridicat de grăsime sau uh, zahăr. Cred că este și aici un bun instrument pentru a uh, combate aceste reclame pentru aceste mâncăruri care nu sunt bune pentru copii. Această evaluare a directivei a întârziat cu circa șase luni în ceea ce privește pluralismul în mass media dar și promovarea uh, conținuturilor europene în programele difuzate. Însă aici se impune o concluzie pozitivă. Cred că instrumentul pe care ar trebui să-l folosim ca Parlament European este de a da un semnal clar și ar trebui să protejăm elementele cheie ale directivei. În acest sens, nu am găsit uh, nimic care să uh, necesite o revizuire a directivei. Sigur că trebuie să cerem statelor membre să implementeze la timp toate prevederile directivei și ar trebui de asemenea să monitorizăm cu atenție ce anume se implementează. Hybrydowej. Impactul directivei asupra noilor tehnologii și refer aici la tehnologie hibridă este deosebit de important în sensul că directiva a fost neutră din punct de vedere tehnologic dispozițiile se refereau la toate tipurile de servicii media audiovizuale. Colega noastră, Petra, e pe calea pregăti un raport pe marginea acestei televiziuni hibride și astăzi serviciile liniare sunt tratate în mod mai restrictiv. Cel puțin din punct de vedere juridic, cele non-liniare beneficiază de un tratament diferit. Totuși, eu consider că ar trebui să fim conștienți de faptul că vorbim aici de două realități distincte. Televiziunea liniară și cea non-liniară sunt extrem de diferite între ele. Problemele non-liniare se modifică radical în prezent. Tak czas na to, aby, aby ta dyrektywa była wdrożona, dać czas na to, aby technologie były wdrożone i, i, i... E nevoie de timp pentru a pune în aplicare, să traduce în realitate aceste noi tehnologii și apoi urmează să monitorizăm de aproape evoluțiile televiziunii non-lineare, acele hibride și a modului în care aceste servicii vor afecta punerea în aplicare a directivei. În concluzie, consider că Parlamentul European are la dispoziție un instrument deosebit de bun și ar trebui să continue să monitorizeze evoluția acestei directive. În termen general, directiva este bună, însă acum trebuie să ne asigurăm că este pusă în aplicare în mod real peste tot în Uniunea Europeană și o să vă prezint un raport ulterior pe această temă. M-aș bucura dacă ați avea ceva observații, comentarii pe marginea celor spuse de mine până acum pentru că, într-adevăr, trebuie să discutăm pe larg punerea în aplicare a directivei. Vă mulțumesc pentru atenție. Da, vielen, vielen Dank, Herr Boris. Da, vă mulțumim, domnule Boris, pentru privirea de ansamblu. Petra Camăr dorește să ia cuvântul. Vă rog. Da. Mulțumesc foarte mult, Piotr, pentru prezentarea raportului tău. Cred că în raportul comisiei vedem foarte clar că acum ne aflăm într-o perioadă de completare a directivei care există pentru televiziune cu o directivă pentru serviciile media audiovizuale, media audiovizuale în general. Credem că s-au făcut pașii care, de care era nevoie și că am găsit un instrument potrivit de care ne putem folosi pentru reglementarea acestui domeniu. Se ține cont de caracterul special special pe care îl are mediul audiovizual. Este un mediu important pentru dezvoltarea societății. Așa că trebuie să îi se acorde atenția cuvenită. Cred că în acest raport ar trebui să ne asigurăm că vom urma foarte bine calea pe care ne-am propis-o deja. Directiva în linii mari funcționează, cred că suntem de acord, însă în ceea ce privește publicitatea trebuie să reanalizăm situația, pentru că există o mare creativitate în ceea ce privește respectarea regulilor care există și anumite dispoziții pot fi interpretate în diferite lucruri, astfel încât să nu se mai încadreze sub uh, dispozițiile privind publicitatea. Apoi trebuie să mai verificăm o dată cum stau lucrurile cu televiziunea hibridă. E nevoie să vedem în care domenii încă mai trebuie să inițiem demersuri. Cred că o provocare va fi următoarea, dezvoltarea de noi feluri de publicitate, care să fie și ele incluse sub directiva noastră și aici trebuie să fim foarte atenți. Și așa cum spuneam, din nou, trebuie să avem în vizor televiziunea hibridă. Vorbim despre noi tehnologii, despre noi posibilități și trebuie să le analizăm pe toate acestea cu atenție, să vedem de ce fel de reglementare este nevoie și pentru aceste noi domenii va trebui să venim cu reglementări specifice pentru noile domenii media. Sunt sigură de acest lucru. Vom avea nevoie de uh, directive care să țină cont de acest caracter specific pe care îl are mass media. Și e nevoie neapărat și de niște directive în acest sens. În raportul meu Connected TV voi relua multe dintre aceste aspecte. Cred că ne așteaptă o întreagă serie de provocări la care trebuie să răspundem. Mai cred și că trebuie să lucrăm cât de repede se poate, să facem față acestor, uh, acestor um, provocări. Pentru că există um, anumite produse noi, mijloace noi și trebuie să vedem exact cu ce vin ele nou pe piață, care sunt pericolele și așa mai departe și de multe ori uh, timpul este cel care ne presează, așa că trebuie să acționăm cât mai repede și directiva în ceea ce privește Connected TV trebuie să fie dezvoltată în continuare și să ne asigurăm că este păstrată și libertatea de exprimare, că toți consumatorii sunt în continuare protejați, așa că e nevoie de o reglementare specifică pentru domeniul media. Cred că provocarea e una foarte mare, dar în continuare cred că trebuie să acționăm cât de rapid. Și trebuie să ținem pasul cu dezvoltările care se fac pe piață în procesul nostru de reglementare. Încă o dată îl mulțumesc domnului raportor pentru prezentare. Ne-a spus că directiva care există funcționează pe moment, însă este foarte clar că trebuie să rămânem foarte vigilenți în ceea ce privește noile dezvoltări și din nou vorbesc despre Connected TV de care trebuie să ținem cont. Cred că raportul în proprie inițiativă pe care îl pregătesc eu își va aduce aportul în procesul de consultare în care ne aflăm acum și Parlamentul uh, se implică încă de la început în această discuție. raportul din propria inițiativă pe care îl pregătesc și raportul despre care am vorbit în această dimineață se pot completa foarte bine unul pe celălalt și aștept cu nerăbdare continuarea discuțiilor. Mulțumim, uh, Petra, continui eu acum. Și eu îi mulțumesc raportorului. Îmi amintesc foarte bine discuțiile legate de această directivă. Ne doream să ne orientăm pe piața internă, doream să se treacă de la conceptul de televiziune la mediul audiovizual, pentru că trebuie să ținem, să ținem pasul cu timpurile. Apoi, era foarte importantă și dimensiunea transfrontalieră, însă în același timp concurența trebuia să fie protejată. Ne-am ocupat de ce înseamnă propagandă, ce înseamnă reglementări speciale și așa mai departe. Însă ne doream o orientare pe piața internă, dar în care să se țină cont de toate punctele de vedere. Aș dori să fac și eu niște comentarii la cele auzite. În linii mari sunt de acord cu cele spuse de doamna Petra Camăr, că pe viitor trebuie să se respecte reglementările care există deja. Acestea, bineînțeles, trebuie să fie armonizate, aliniate. Apoi, raportul din propria inițiativă, Connected TV, e important ce înseamnă aceste oferte non-lineare, ofertele pe internet și așa mai departe, cele liniare. Trebuie să ne gândim din punct de vedere politic și să vedem ce putem să facem. Nu putem pur și simplu să despărțim cele două lume, așa că nici aceste rapoarte nu pot să fie despărțite. Apoi, când există o reglementare atât de diferită, cum există acum pentru mediul online, pentru media tradițională, atunci trebuie să ne punem întrebarea cum să acționăm. Serviciile lineare, ca și până acum, au uh, propriul lor aranjament. Nu au exact aceeași capacitate de acces cum o are mediul online. Calitatea e importantă și în cadrul, no- și în cadrul noilor medii și nu putem să evităm acest fapt. Cred că pe moment nu avem un răspuns politic, însă cred că ne aflăm într-o fază de căutare a unui răspuns. Sunt de acord că putem face inițial o evaluare pozitivă a directivei, avem niște obiective formulate, însă observăm că există și anumite probleme. Directiva nu a fost implementată peste tot, statele membre au o reacție diferită la aceasta. Am putut cădea de acord doar asupra unor standarde minime în alte state membre s-a rămas la acestea, alte, altele au trecut mai departe. Petra Camăr și domnul Boris ne-au spus deja că noi reglementăm aici uh, anumite lucruri, însă există anumite aspecte care nu interesează pe toată lumea. Apoi intervine și autoreglementarea ratei așa cum ne-am dorit noi sau nu. Pluralismul media și acesta e un subiect care ne interesează foarte mult și aici trebuie să fim foarte atenți, mai ales în această perioadă de negociere, să vedem care e poziția noastră și care e poziția celorlalte comisii cu care lucrăm. Un alt punct ne-a ne dat exemplu AXA în Franța și conținut antisemit, iar directiva a ajutat ca acest conținut să nu fie mai departe răspândit. Da, mi se pare foarte important. Dar apoi și în China există o asemenea politică, nu antisemitică, ci antidemocrată și eu cred că și aceasta e o problemă. E exact inversul a ceea ce, a exemplului pe care ni le-ați dat. Și în acest sens trebuie să fim atenți de ce fel de reglementare e nevoie. Vorbim și de alte regime, Iran, regimuri, Iran, China, regimuri dictatoriale care conduc o asemenea politică. Și cred că ar fi tot de datoria noastră să definim foarte clar ce se poate răspândi și ce nu. Bun, cam atât din partea mea. Mă uit prin sală. Doamnă Costa, aveți cuvântul. Din molto mult colega Boris perché... Aș dori să-i mulțumesc uh, colegului nostru, domnul Boris, pentru că, într-adevăr, subliniat aspectele esențiale din raportul Comisiei, m-aș referi mai precis la trei lucruri. În primul rând, putem spune că directiva, în ansamblul ei, conține toate elementele necesare. Putem astfel asigura, ne putem asigura că statele membre vor respecta cel puțin principiile esențiale, însă directiva trebuie să fie adusă la zi avându-se în vedere noile medii de comunicare. Și mai este un alt aspect. Mă gândesc la impactul real în statele membre, inclusiv în țara mea. Și consider, prin urmare, că există diferențe majore de punere în aplicare și probleme majore de punere în aplicare. Pluralismul media se menționează în raport cazul Ungariei, însă m-aș referi și la cazul Italiei. Avem o problemă gravă aici sunt unele probleme care țin de existența unor trusturi de presă care nu au fost uh, acoperite sau reflectate pe deplin. Concentrarea materialului publicitar și programelor creează probleme din punct de vedere al pluralismului media. Sunt lucruri pe care nu trebuie să le scăpăm din vedere. nu întotdeauna ne atingem obiectivele dorite. În al doilea rând, în raportul comisiei se spune ceva deosebit de important. La ce mă refer? După cum știm, televiziunile trebuie să producă și să distribuie un anumit număr de programe europene la nivel național și internațional și să investească cam 10% din cifra de afaceri în producție independentă. Însă sunt cazuri în care televiziuni de stat comerciale lucrează cu producători independenți, însă cumpără toate drepturile pentru programe pentru totdeauna și le rezervă pentru eternitate. Așa se întâmplă în Italia. Prin urmare, nu ne putem asigura că cel puțin o parte din aceste drepturi pot fi păstrate. Prin urmare, producătorii independenți își pierd dreptul de a beneficia de pe urma acestor programe. che mancano nella direttiva, ma forse di chiarificazione. Ehm, îmi închipui că aceste lucruri nu sunt în directivă și, prin urmare, e nevoie de clarificări suplimentare. Eventual asta am putea adăuga la raportul domnului Boris. În ceea ce privește publicitatea, fără îndoială toate țările depășesc acest prag de 12 minute. Însă, această publicitate poate să ia forme și mai perverse, pentru că apare în forme camuflate. Se menționează exemplul Spanie, dar sunt multe alte forme de reclame, publicitate indirectă. Și asta l-aș întreba pe raportor. M-aș uita la, la definiții. În primul rând, situația poate fi clar negativă. Se poate face publicitate chiar și în timpul difuzării programelor normale. Acest lucru este interzis în Italia, publicitatea camuflată, dar mă întreb cum am putea include asta și în directivă. Și în ultimul rând, discriminare. Directiva nu se referă la aceasta. Trebuie să promoveze un cod de conduită Trebuie inclusiv să implicăm pe reprezentanții utilizatorilor. Trebuie să ascultăm și pe ei, pentru că ar putea să aibă lucruri interesante de spus autoritățile de reglementare din diferite state membre. Ar uh, avea, desigur, de spus multe în ceea, ce se, în ceea ce privește situația din țara proprie, pentru că probabil deja s-au consultat cu reprezentanți ai utilizatorilor și ar merita să, să ascultăm și noi ce au ei de spus. Vă mulțumesc! Domnule raportor, doriți să interveniți, după care dau cuvântul comisiei, dumneavoastră întâi și apoi comisia. Aș dori să le mulțumesc tuturor colegilor pentru comentariile interesante și deosebit de utile. Mă bucur că rapoartele noastre, cele două rapoarte, își vor păstra coerența, vor, unul va continua pe celălalt așa cum trebuie și vor face față problemelor viitorului. Aceste tehnologii, care acum sunt atât de invazive, o să fie aliniate la legislația noastră. Sigur, trebuie să dăm dovadă de responsabilitate nu trebuie să permitem intervenții excesive în același timp. Ne aducem aminte ce s-a întâmplat cu acta. Nu. Noi suntem aici pentru a oferi standarde minime de protecție, însă trebuie să dăm dovadă de responsabilitate. Orice am propune, nu trebuie ca aceste propune să genereze prea multe proteste. Însă provocările sunt serioase, mai ales când e vorba de televiziunea hibridă. Sunt pe deplin de acord cu ce spuneați dumneavoastră în legătură cu supervizare și monitorizare, împreună cu autoritățile naționale de reglementare, Comisia s-ar putea gândi la un anumit cod de conduită, exemple de bune practică, Mm, care să se refere și la limitarea timpurilor de publicitate, la chestiunile ce țin de discriminare, conținut cu arter sexist și așa mai departe. Cred că această piață este una extrem de comercială, răspunde extrem de rapid și de bine la stimul și trebuie să discutăm pe larg toate aceste aspecte. De asemenea, în contextul pluralismului, a concentrării, a monopolurilor, Cred că ne vom referi la toate aceste chestiuni în raport și vă mulțumesc pentru comentarii, contez pe sprijinul dumneavoastră pe viitor, în formă de amendamente sau altfel. Mulțumim uh, domnului Boris. Acum dau cuvântul reprezentantului doamnei Tul și domnului Boloni din partea comisiei. Mulțumesc, doamnă președintă, mulțumim raportorului. Iată, primul raport de punere în aplicare pe care Comisia îl prezintă Parlamentului și Consiliului este în discuție. Acum ați făcut un rezumat excelent al acestui, acestui raport și prin urmare n-am să repet cele spuse deja, probabil însă am să încerc să reliefez anumite aspecte care nouă ne-au dat de gândit mai mult și eventual să încerc să vă ofer niște informații suplimentare referitor la unele dintre aspectele menționate aici. După cum ați spus deja, raportul uh, are două părți, de unde și această mică întârziere în trimiterea raportului, pentru că am avut în vedere și dezvoltarea de noi servicii, prin urmare a fost nevoie de un timp suplimentar de reflexie care ne-a dus peste calendarul inițial. Raportul are două părți, o parte retrospectivă, e vorba de pune în aplicare în trecut, în 2009-2011, directiv și o parte prospectivă care se referă la noile medii de comunicare, medii audiovizuale și la evoluțiile tehnologice viitoare. În ceea ce privește componenta retrospectivă a raportului, trebuie să vă spun că această directivă este o directivă ce ține de piața internă, menită a asigura libera circulație a serviciilor în libera circulația serviciilor în piața unică. S-au generat cam, există cam 8.000 de astfel de servicii în Europa, e o piață înfloritoare, o piață care funcționează bine. Și dacă ne uităm la numărul de probleme pe care le avem, ne dăm seama că problemele sunt destul de modeste în raport cu amploarea sectorului. Și acest lucru nu trebuie să-l scăpăm în vedere atunci când ne referim la punerea în aplicare în termeni generali a directivei. E un instrument care combină armonizarea și subsidiaritatea în sensul în care aceasta, într-adevăr, este o directivă care ține de piața unică. Conține și o dimensiune de protecție a valorilor societale, evidențiate ca atare de legislator, cum ar fi interzicerea incitării la ură și protecția minorilor și, în acest punct de vedere, Comisia își exercită funcțiunea, funcția de păstrător al tratatelor și Știți că acest canal AXA și-a asistat transmisia ca urmare a unei solicitări a Comisiei. Comisia a solicitat acest lucru Franței. Franța și-a impus uh, apoi autoritatea asupra AXA pentru că AXA se afla sub jurisdicție franceză. Iată, jurisdicție franceză și jurisdicție europeană, satelitul era european și ca urmare a intervenției Comisiei, aceste emisiuni care incitau la ură au fost interzise. Am auzit un comentariu aici referitor la definirea conținuturilor autorizate și interzise. Acest lucru nu este armonizat la nivel european. Legislatura consideră că acest lucru ține de competența statelor membre, pentru că statele membre trebuie să decidă ce conținut este un conținut care incită la ură. Este o formă a subsidiarității în această directivă, pentru că statele membre definesc ele însele ce înseamnă conținut care incită la ură. Însă, iată, autoritățile franceze, în cazul menționat, nu au avut nicio îndoială că era vorba de un conținut care incita la ură. Acest instrument este un instrument al pieței interne, sunt posibilități limitate de derogare la care s-a recurs în mod absolut excepțional. Nu cred că s-a întâmplat acest lucru în perioada de referință. Și un alt aspect important este cel care ține de, de publicitate. A fost menționat în repetate rânduri aici. Din acest punct de vedere, Comisia a monitorizat uh, mesajele publicitare. Am avut un consultant independent uh, care a monitorizat uh, un anumit număr de state membre. Acest consultant uh, monitorizează situația 24 de ore în 24, timp de două luni, 3-5 canale. Asta înseamnă până la 2000 de spoturi publicitare monitorizate și analizate. S-au constatat într-adevăr încălcări ale limitelor de timp maxime alocate și, de asemenea, am identificat noi forme de comunicare comercială, de publicitate care apar și care ridică o serie de semne de întrebare atunci când e vorba de legalitatea lor și când e vorba de natura practicilor comerciale ca atare. Prin urmare, Comisia are în vedere o aducere la zi a comunicării interpretative referitoare la publicitate. Asta în 2013. Vrem să vedem cum am putea aborda aceste noi practici publicitare și cum am putea integra noile situații de pe piață în spiritul directivei. În ceea ce privește uh, aceleași mesaje publicitare, Dumneavoastră ați spus că obligația de raportare de comisie este una destul de flexibil definită, dar conține un element de evaluare calitativă al mesajelor publicitare. Concluziile preliminare se regăsesc în raport. Sunt foarte puține infracțiuni pe plan calitativ, dar totuși există o serie de elemente menționate în directivă și care apar mai mult sau mai puțin frecvent în anumite state membre și Comisia are intenția de a investiga mai în profunzime chestiunea acestor practici. Vom investiga acest lucru pe viitor. Acestea ar fi principalele elemente din componenta retrospectivă a raportului. Sigur, e vorba și de promovarea operelor europene, un element deosebit de important, menționat și de dumneavoastră, ceea ce privește promovarea acestor producții europene. Avem un raport mult mai detaliat care urmează, tocmai a fost publicat în legătură cu aplicarea articolelor 13, 16 și 17 și uh, v-aș ruga să aveți în vedere și acest raport. În ceea ce privește componenta prospectiva raportului, tot mai mult ne confruntăm cu o formă de convergență în sensul că sunt lucruri care nu se regăsesc în directivă, dar iată apar pe ecranul televizoarelor noastre, uh, și de asemenea, asistăm la un fenomen al celui de-al doilea ecran, după cum îi spunem noi. Există alte servicii care apar pe un al doilea ecran, în timp ce ecranul principal uh, transmite un anumit program, uh, se deschide un picture-in-picture -picture care ne oferă alte conținuturi suprapuse. Comisia intenționează să examineze într-un mod absolut deschis și exploratoriu această situație în prima jumătate a lui 2013 și de asemenea avem intenția de a publica un document de politică pe marginea acestor chestiuni. Vă mulțumesc pentru atenție. La comisiun. Mulțumim comisiei, spune președinta. O să avem un proiect de raport pe 18 decembrie și votul urmează pe 21 februarie acestui an. Sperăm să discutăm împreună toate chestiunile strategice. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. So it's exchange of avem un schimb de opinii cu Daniel Verten, Renata Coprivova și Elefteria Macri. Vorbim despre premiul Charlemagne pentru tineri europeni anul 2012. E ultimul punct de pe ordinea noastră de zi de astăzi și vom asculta prezentările pe care le vor face laureații premiului Charlemagne pentru anul 2012. Acest premiu a fost lansat în anul 2008, o inițiativă comună între Parlament și organizatorii Premiului Internațional Charlemagne. Ne-am hotărât să uh, oferim premii europenilor între 16 și 30 de ani care fac programe ce promovează înțelegerea la nivel european. E vorba de proiecte care sunt făcute în comun de tineri în mai multe state membre. Au existat proiecte din 26 de state membre care au fost jurizate într-un concurs în două etape. Există un juriu național format din cel puțin doi europarlamentari și un reprezentant dintr-o organizație de tineret. Nu voi uh, citi toată prezentarea pregătită aici, ci doresc acum să îi salut călduros pe câștigătorii din acest an domnul Daniel Verten, premiul 3 din Ungaria. Cred că dumneavoastră ar trebui să începeți, iar apoi vor continua ceilalți. Aveți cuvântul. Ladies and gentlemen, my name is Daniel Verten. Doamnelor și domnilor, mă numesc Daniel Verten și mă aflu aici uh, să vă prezint proiectul care mi-a dus premiul 3 al premiului Charlemagne. În primul rând vă voi face o scurtă introducere a acestui proiect, Cycle Me Home, și apoi vă voi prezenta de ce a avut succes acest proiect. Bineînțeles, ne-am bucurat de ajutor din partea Parlamentului European și premiul pe care l-am primit a fost foarte important. Proiectul nostru este un proiect de film documentar. E vorba de un tânăr european, Levi, care după o bursă Erasmus se hotărăște să se întoarcă acasă pe bicicletă din Madrid până la Budapesta. La început am calculat că pe drum va, va fi uh, peste 2600 de kilometri, însă până la urmă s-a ajuns, s ajuns la peste 3800 de kilometri. Am traversat Spania, Franța, Italia, Slovenia, Slovenia, Austria și apoi Ungaria. A fost nevoie de 38 de zile pentru a traversa Europa, dar până la urmă am reușit. Și, bineînțeles, am filmat foarte mult material pe drum. Echipa de filmare l-a urmărit pe Levi pe parcursul întregului drum. Echipajul era format din uh, doi membri, eu eram regizor și am mai avut și un cameraman. Ideea noastră cons- uh, era împărțită în două părți principale. În primul rând, bineînțeles, ne doream să facem un film. Însă, ce mai important, ne doream să creăm o comunitate a tinerilor europeni și a tinerilor din restul lumii, să le arătăm acestora că lucrurile pot să fie făcute diferit dacă faci un pas înaintea zonei tale de confort în afara zonei tale de confort. Nu e un proiect legat de mediu. mediu. Vreau să spun acest lucru de la început, însă există chestiuni conexe mediului aici. Vorbim de o generație, de generația mea. Succesul proiectului ne arată că putem să fim mai activi nu am uh, făcut această călătorie pentru a lupta împotriva cancerului sau așa mai departe, ci ne doream să ilustrăm o idee. Noi nu gândim în mișcări, în diferite acțiuni, ci o facem pentru plăcere. Am reușit să ajungem la mulți tineri europeni. Cred că cifrele proiectului vorbesc pentru ele. Pe rețelele sociale am, uh, am uh, reușit să comunicăm cu foarte mulți oameni, am avut contacte din Spania, Franța, Rusia, Brazilia și așa mai departe. Și acum așteptăm ca multe festivaluri să fie interesate de documentarul nostru. Am uh, folosit o nouă tehnică de a face film, cred că e una foarte interesantă și asta pentru că publicul a fost implicat pe parcursul întregului proces. Uh, Până acum, atunci când se filma un film, pe timpul filmărilor nu putea să fie implicat și publicul. Însă acum, datorită rețelelor sociale, noi am putut să facem acest lucru. Am putut să prezentăm filmulețe în fiecare zi, astfel încât comunitatea online știa ce ni se întâmplă și putea să intre într-o discuție despre proiect cu noi. Mulți au fost inspirați să urce și ei pe bicicletă și pot să spun că foarte mulți dintre oamenii cu care am făcut cunoștință pe rețelele sociale au primit această inspirație de la noi pentru a face propria lor călătorie. Pe viitor ne dorim să consolidăm și mai mult această comunitate. Noi simțim că avem o responsabilitate față de ceea ce tocmai am creat. Premiul Charlemagne ne-a ajutat foarte mult pentru că proiectul nostru a fost autofinanțat în totalitate. Fără fără sprijinul moral și financiar, financiar al acestei fundații, nouă ne-ar fi fost aproape imposibil să ajungem în acest stadiu. Așa că doresc să vă mulțumesc tuturor și vă rog, dacă aveți întrebări, vă răspund cu mare plăcere. Mulțumim foarte mult. Acesta a fost locul 3. A primit, e un premiu de 2000 de euro. Acum aș dori să ascultăm și celelalte prezentări, iar apoi, mai târziu, dacă doriți, puteți să puneți întrebări. Trecem acum la al doilea premiu, cel de 3.000 de euro, care a mers la Europe Mid School, un uh, proiect din Cehia. Tânăra doamnă se află alături de noi în sală. Domnișoara, aveți cuvântul. Äh, Stimate doamne, stimați doamne, numele meu este Elena Pecapceva și aș dori să vă prezint proiectul Europa face școală, Praga. Am să reiau de la alt microfon. Renata Copceva e numele meu. și aș dori să vă prezint programul Europa face școală. Acest program permite deja din 2008 studenților Erasmus din Universitatea din Praga să se întâlnească cu copii din uh, școli din Cehia și să afle mai multe despre sistemul de învățământ, participând uh, la un uh, proiect în care își prezintă cultura din propria țară. Astfel, studenții Erasmus, care deseori sunt doar între ei, au astfel posibilitatea să cunoască o țară și o cultură și pot să prezinte la rândul lor copiilor cehi cultura din țara lor. Ideea pentru acest program vine din partea uh, asociațiilor noștri din Germania și ce ne diferențiază pe noi de asociația noastră parteneră este că proiectele durează circa 3 ore și că majoritatea sunt transpuse uh, și interpretate de uh, elevi din Cehia. Din uh, partea organizatorilor, ce ocupă Clubul Erasmus din cadrul Facultății de Filozofie din uh, Praga. Acei studenți care sunt interesați uh, pot să ne comunice propunerea lor de temă, apoi propunerea lor sunt transmise școlilor partenere și aceștia își aleg o echipă care fie se potrivește cu uh, programul lor, fie consideră că ar putea fi interesant. Studentul Erasmus, de regulă, este însoțit de un student ceh care și uh, traduce dacă cei de acolo nu înțeleg limba. Uneori chiar se uh, pregătesc împreună aceste proiecte, împreună cu tutorii cehi. Dar depinde de tipul de proiect. La noi, în cadrul Erasmus, uh, sunt circa 15 uh, studenți cehi care mm, traduc și interpretează periodic astfel de proiecte. Limba în care se desfășoară depinde de înțelegerea cu școala respectivă. Dacă limba uh, nativă a respectivului student Erasmus este predată la respectiva școală, atunci se face în acea limbă. Dacă nu, uh, uh, proiectele de regulă se desfășoară în engleză. La școlile noastre partenere, uh, Uh, acestea sunt număr de 15 în momentul de față. Sperăm ca cifra acestora să crească pe viitor. Majoritatea școlilor partenere se află la Praga, altele în orășele mai mici, de exemplu în Beneșov, Riceni și așa mai departe, astfel încât uh, studenții care uh, se deplasează acolo fac și o mică excursie. Ne bucură faptul că interesul vis-a-vis -vis de proiectul nostru Europa face școală Praga este în creștere. În 2008, când am început, uh, am avut doar patru proiecte. 2010-2011 numărul a crescut deja la 29, iar anul trecut uh, au fost 36 în total, iar în momentul de față avem 30 de proiecte în pregătire. Temele acestor proiecte vin în majoritatea cazurilor din uh, istorie, literatură și artă. Pot să vă dau ca um, exemplu proiectul Expresionismul în Germania sau uh, Artă în Italia. Iar proiectele de regulă sunt uh, anunțate fie prin uh, un uh, poster și se încheie uneori și uh, printr-o prezentare. Ne bucură faptul că prin această uh, activitate voluntară uh, reușim să atragem atenția asupra acelor uh, lucruri pe care le avem în comun în Europa și asupra diferențelor și dorim să ducem mai departe acest uh, dialog. Acest loc 2 pe care l-am primit la Aachen ne-a ajutat foarte mult și ne-am bucurat dacă această idee ar, s-a răspândit și la uh, alte școli din Europa și ar fi extraordinar dacă ar putea astfel să se creeze o întreagă rețea. Mulțumesc! Mulțumesc pentru prezentarea dumneavoastră, angajamentul dumneavoastră și ideea uh, pe care ați avut-o și ar fi într-adevăr excelent dacă s-ar dezvolta astfel o, o rețea europeană. Acum trecem uh, la primul loc în valoare de 5.000 uh, de euro. Este un proiect uh, de la fața locului din Grecia și acum dau cuvântul laureatei. Uh, I come from Athens. My name is Elena Makri and I'm a journalist. Uh, I bet you, you come very often in contact with journalists, but today I will talk you about an innovative youth media project.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 you very much and Petra Kammer Vă mulțumim foarte mult. Petra Camera, aveți cuvântul. Uh, Mulțumesc foarte mult. Din partea mea și cred că din partea tuturor nu putem decât să vă dorim toate cele bune dumneavoastră, laureaților. De câțiva ani am avut plăcerea să fac parte din uh, juriul din partea Germaniei pentru acest premiu pe mine mă fascinează cât de multe proiecte minunate se fac în Europa, cât de mulți tineri în Europa se gândesc la faptul că Europa trebuie adusă mai aproape de oameni și există diferite căi prin care acest lucru se poate face, mergând pe bicicletă, prin teatru și așa mai departe. Există nenumărate forme. Eu sper și le doresc tuturor laureaților și celorlalți care au mai câștigat până acum, le doresc tuturor ca aceste proiecte să fie unele durabile, să fie continuate și pe viitor, pentru că eu cred că ne duc cu un pas mai în față spre ceea ce ne dorim cu toții la nivel european, să începem să creștem de jos, de la rădăcină. Există foarte mulți tineri europeni care dezvoltă noi idei astfel încât să uh, ajungem mai aproape unii de ceilalți, să se treacă peste diferențele culturale care există, să fim mai aproape unii de ceilalți, să vedem care sunt diferențele, să le acceptăm, să acceptăm că suntem uniți în diversitate. Mie totul mi se pare minunat și din nou țin să vă mulțumesc pentru angajamentul dumneavoastră. Nu vă doresc decât să continuați tot așa și sper că foarte mulți vor fi inspirați să urmeze exemplul dumneavoastră noastre și să vină cu proiecte la fel de bune, pentru că astfel Europa, în pofida crizei și a tuturor greutăților, va putea să supraviețuiască. Mulțumim! Îți mulțumim, Petra, Hanu, ai cuvântul. Mulțumesc! ca reprezentant a liberal-democraților în Parlamentul European, țin să le mulțumesc acestor tineri pentru prezentările făcute și pentru proiectele lor și pentru faptul că au fost niște cetățeni atât de activi. Așa cum știm cu toții, știm foarte bine cum am ajuns în această situație în Europa. Însă, în același timp, trebuie să ne întrebăm unde ne îndreptăm de acum înainte și lucrurile devin acum mai dificile. Când vedem tinerii ca aceștia și proiectele pe care le au, care ne arată o perspectivă spre viitor, atunci pot să spun că pentru un vechi europarlamentar ca mine, lucrurile arată tot mai optimist. Faptul că încă avem valorile noastre europene și e foarte bun, iar acești tineri vor continua să îngrijească aceste valori pe viitor. Așa că vă doresc toate cele bune, vă doresc foarte mult succes pe calea pe care v-ați ales-o. Sper că veți continua să luptați pentru o cauză bună. Da, e o provocare și trebuie să ne gândim cum putem sprijini proiecte ca ale dumneavoastră. Cum putem să le redăm cetățenilor europeni încrederea în viitor și cum putem să le dăm o perspectivă mai optimistă. Așa că, încă o dată, vă mulțumesc tuturor. Mulțumim, Hano, acum doamna Paliadeli și apoi domnul Boris. Mulțumesc, voi vorbi în limba greacă, astfel încât să îi să mă înțeleagă câștigătoarea premiului întâi, însă în același timp vreau să îi felicit pe toți ceilalți laureați. Ați venit cu un suflu foarte optimist în comisia noastră de cultură. Comisia noastră luptă pentru tineret. Încearcă, atât cât e posibil, să reducă problemele cu care tinerii se confruntă zi de zi, probleme cauzate de criza financiară în Europa. E o comisie care speră că va reuși să nu se ajungă la o reducere a finanțării pentru programele Erasmus. E o discuție care a uh, survenit acum câteva zile. Cred că acest premiu transmite un mesaj foarte important. Proiectele dumneavoastră transmit un mesaj foarte important. Îi ajută pe europeni să vadă multiculturalismul într-un mod mult mai tangibil. Ne arătați un viitor al unei Europe care va fi mult mai unite. Ne transmiteți un mesaj încărcat cu optimism. Un mesaj care de multe ori nu reiese din media, media de obicei foarte pesimistă. În Grecia vedem că cetățenii sunt dezamăgiți de ceea ce află din media. Media vine cu niște rețete foarte simple, de exemplu învinovățirea altora pentru toate relele. Așa că eu consider că proiectele dumneavoastră ajută ne ajută în ceea ce privește integrarea europeană. Parlamentul European înțelege acest lucru și cred că e un mod prin care putem intra în contact cu tinerii. Vă mulțumim pentru eforturile făcute. Domnule Boris, aveți cuvântul. Mulțumesc și eu doresc să le mulțumesc acestor tineri pentru prezentările făcute și pentru ideile minunate, pentru că eu consider că ideile și creativitatea sunt punctele cele mai importante în proiectele europene. Este clar că în jurul ideilor dumneavoastră ați încercat să atrageți foarte mulți oameni și să comunicați cu foarte mulți oameni. De exemplu, prin uh, programele Erasmus, faptul că s-a mers în alte școli în care să se prezinte acest program care ar putea fi foarte folositor pe viitor un program prin intermediul cărora se pot învăța limbi noi, se pot cunoaște alte culturi. Odată ce aceste mesaje ajung la tineri, acestea vor rămâne în mintea lor pentru mult timp. De aceea, eu cred că astfel de idei merită să se bucure de sprijinul nostru. Ce cred că e important? Cred că e foarte important optimismul noii generații. Astăzi trecem peste multe feluri de stereotipuri, putem merge oriunde în Europa, putem uh, munci în orice stat european. Acestea sunt vremurile în care trăim. De aceea este foarte important ca tinerii să se poată autoorganiza. Încă o dată vă mulțumesc foarte mult și felicitări sincere. Vă urez mult succes pe viitor. Mulțumesc! Mulțumim! Vedeți uh, stimați laureați, că colegii noștri au fost foarte încântați de proiectele dumneavoastră. Încă o dată vă mulțumim foarte mult și sperăm că vom păstra legătura. Cred că e foarte important pentru noi să ne aflăm în legătură cu dumneavoastră și să le spunem colegilor noștri și celor de la Consiliu că ar trebui să aibă mai multe activități asemănătoare cu ale dumneavoastră. Bun, și acum Trecem la ultimul punct de pe ordinea de zi, punctul 10, aprobarea deciziilor coordonatorilor. Ieri seară, coordonatorii s-au întâlnit, au luat o serie de decizii care v-au fost trimise prin mail. Aprobați aceste decizii? Doamna Paliadeli, aveți ceva de spus? Am o serie de întrebări referitoare la aceste decizii luate ieri de coordonatori. Sigur, respect deciziile coordonatorilor. Știu că sunt decizii luate printr-un proces democratic, însă aș dori să știu din partea coordonatorilor o serie de lucruri. Primul, am trei întrebări, de fapt. Prima, Prima se referă la avizul legislativ avizul legislativ de modificare a deciziei referitoare la sporirea ratei de confinanțare pentru Fondul European pentru Refugiați. În opinia mea, deoarece avem dreptul de a prezenta un aviz legislativ. De ce renunțăm la acest drept? De ce ne refuzăm nouă înșine dreptul de a da un aviz legislativ? Avem ocazia de a participa. Nu ne băgăm unde nu ne fierbe oala, nu e vorba de un domeniu în care putem prezenta argumente, anumite propuneri, care ar putea reprezenta o contribuție semnificativă și pozitivă. Mă întreb, prin urmare, de ce am renunțat la acest aviz legislativ. V-aș ruga să vă răzgândiți să vă, sau să vă gândiți mai bine. Probabil am putea totuși prezenta un astfel de aviz și eu mă ofer voluntară pentru, ca să, pentru uh, uh, funcția de raportor pe această temă. A doua întrebare se referă la raportul uh, noi legislativ avem posibilitatea de a prezenta în calitatea noastră de comisie responsabilă pe fond un raport referitor la evaluarea internă a programului Erasmus Mundus 2 2009-2013. Înțeleg că, încă o dată, deși suntem responsabil pe fond, am decis să nu prezentăm un astfel de raport și mă întreb de ce. Și a treia întrebare, mai specifică, nu e clar în procesul verbal de ce am decis să mergem în misiune în anumite orașe și am respins alte orașe. Aș vrea să știu de ce am decis să nu se trimită o misiune la Tesaloniki și asta nu pentru că eu sunt din Tesaloniki, ci pentru că, în opinia mea, e o alegere politică. Cred că situația actuală din Tesaloniki necesită atenția coordonatorilor. E o chestiune de programare, de calendar. Uh, să vedeți ce se întâmplă când doamna cancelar Merkel vizitează Atena în aceste zile. Deci aș vrea și o explicație de ce s-a luat această decizie. Mm. Da, doamnă Paiodeli, uh, pot să răspund la întrebările și observațiile dumneavoastră. Într-adevăr, coordonatorii din comisia noastră au um, avut anumite argumente. Mai întâi, în ceea ce privește fondul pentru refugiați. Cultura are un interes și în ceea ce privește emigrația și uh, dar până la urmă această propunere este, ține strict de finanțarea acestor uh, programe și nu despre cultura uh, ca element prezent în aceste programe. De aceea am lăsat acest aviz pentru LIBE și pentru buget eu lucrez și în Comisia de Buget, am vrut să găsim astfel echilibrul corespunzător în ceea ce privește repartizarea sarcinilor în Parlamentul European. De aceea, de noastră. Aș dori să se noteze la procesul verbal că sunt împotriva acestei uh, opinii. Vă rog să-mi răspundeți și la următoarele două întrebări. Da, la al doilea punct, în ceea ce privește programul Erasmus, este vorba de un raport cu privire la prima jumătate a celei de-a doua faze a programului Erasmus Mundus care va fi absorbit în noul program multianual pe uh, cultură, educație și sport. Lecțiile învățate pot fi incorporate în procedura legislativă pentru crearea noului program. Și dat fiind faptul că avem un o raportoare permanentă, dânsa va urmări situația și de aceea decizia care a fost luată ieri. Și ultima întrebare, ceva mai generală, că până la urmă este misiunea coordonatorilor de a prezenta ce își doresc grupurile politice și întrebarea unde mergem în misiuni. Am vrut ca întotdeauna să vizităm cele două capitale culturale europene, așa cum facem uh, de fiecare dată pentru a vedea ce se întâmplă la fața locului și apoi ne-am propus să ne concentrăm asupra țărilor și situațiilor unde nu ne-am mai deplasat recent. Și ne-am dat seama că cultura specifică din Sami, uh, din nordul Finlandei, este uh, foarte importantă pentru noi și apoi a fost și un gest politic pentru Croația, dat fiind faptul că urmează să ni se alăture ca membri și nu pentru că desconsiderăm alte regiuni din Europa, ci a fost clar că dorim să ne concentrăm asupra acestor locații din cauza aderării uh, Croației și a situației speciale din Sami, din nordul Finlandei. Iată raționamentul din spatele deciziei noastre. Mulțumesc, doamnă președinte. Okay, so, um... Bun. Vă mai pot spune atunci că sper că această situație s-a rezolvat. Deciziile coordonatorilor v-au fost transmise după întâlnirea din 19 septembrie la diverse. Dacă aveți ceva, nu e cazul. Atunci aș dori să vă anunț că următoarea noastră întâlnire va avea loc pe 6 noiembrie, dimineața de la 9 și, și după amiază. Aș dori să mulțumesc interpreților. Vă mulțumim și noi și astfel Închei reuniunea noastră de astăzi.